protejez imunitatea parlamentară a domnului Albertini. Dacă nu există obiecții, îi vom transmite această decizie domnului Albertini, conform regulii 7.9 din regulamentul de procedură. Pe 6 februarie 2014 am luat uh, decizia de a îl uh, avertiza pe domnul Godfrey Bloom conform regulii 153.3a a fost imediat informat de acest lucru. Uh, Comisia uh, uh, conferința președinților l-au a, a, a fost și ea informată de către această decizie. Domnul Blum are dreptul să facă apel către această, fa, față de această decizie timp de două săptămâni de la